Doamnă comisar, vă rugăm să ne prezentați analiza de impact asupra lipsei de lichidități, asupra capacității uh, Uniunii Europene de a răspunde la crizele umanitare, care fără îndoială se vor prezenta în 2013. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Uh, let me start. Voi începe vorbim despre prioritățile pentru 2013 cu un uh, gând pentru 2012, pentru că ce se întâmplă acum uh, va avea implicații pentru viitor. În 2013 ne-am ocupat de mai multe crize, însă trei sunt uh, foarte importante. Prima, criza din Sahel, generată de secetă și apoi de impactul um, Libiei asupra uh, Mali și conflictul care are loc acum în nordul Mali cu impact asupra întregii regiuni. Am mobilizat ne-am mobilizat de vreme ca să facem față secetei și, în mod colectiv, împreună cu comisarul Pibals, am furnizat 364 de milioane de euro în primele uh, luni, în mod anticipativ, uh, atrăgând atenția asupra acestei crize din Sahel și înzestrând comunitatea uh, comunitar, umanitară pentru a răspunde, reacționa în, la moment atunci când pot fi salvate vieți. Rezultatul este că am evitat catastrofa. Îmi aduc aminte un corespond BBC britanic din februarie, când eram în uh, Niger și m am întrebat, doamnă comisar, cum am asigurat că nu voi fi aici peste șase luni? ca să filmez copii care mor de foame. Și răspunsul meu a fost acționând azi și adunând, aducând ajutoare azi. Deci am evitat criza. Cu toate acestea, ne confruntăm cu o populație slăbită, slăbită de trei secete în șapte ani. Și complicațiile foarte mari generate de conflictul din nordul Mali. Am fost în Burkina Faso și Mali acum două săptămâni și m-am întâlnit cu primul ministru din, din Mali cu trei zile înainte de a fi demis. Pot să vă spun că nordul este se deplasează rapid din rău în mai rău, cu, pentru că extremiștii uh, au uh, luat puterea și au uh, împins uh, Uh, malienii din, uh, din af- în afara orașelor. Așadar, nu se luptă numai cu armata, care mai e acolo, ci se luptă cu celelalte grupuri din Mali și cu cât este mai inactivă comunitatea internațională, cu atât se va adânci problema. Mali are toate ingredientele ca să devină o nouă Somalia, dacă nu se iau măsuri. Pe plan umanitar am dublat asistența pentru Mali, însă am fost încurajați să vedem că organizațiile umanitare pot acționa bine în Nord. Este dificil, dar este posibil și acesta este rezultatul a mulți ani de activitate humanitară care a creat, a generat încredere. În al doilea rând, anul acesta, dar oricum asta va fi o prioritate pentru anul viitor. În al doilea rând, Siria. Din vară a intrat într-o zonă foarte periculoasă când s-a hotărât, când dat, a hotărât să își omoare proprii oameni și consecințele în uh, Siria și pentru țările vecine au devenit uh, grave. M-am întors uh, aseară dintr-o călătorie în Iordania și um, Liban și am petrecut timp cu familii de refugiați. Ce se întâmplă în Siria Uh, luptele se intensifică și, deși există o uh, aliniere, o armonie politică a opoziției la nivel înalt, aceasta nu se traduce totuși într-o alianță militară în țară. Aceasta înseamnă că ajutorul um, umanitar a, uh, a, ajunge din ce în ce mai greu la oameni, la populație. Deci dacă se înmulțesc luptele, apare din, se intensifică devastările la nivel economic. Acum pâinea este de 25 de ori mai, mai costisitoare și combustibilul în unele regiuni de 40 de ori mai costisitor. Deci reducerea accesului pentru lucrătorii umanitari. Deci, în, pentru prima oară, în tre- ultimele trei săptămâni am avut mai puțin personal internațional, nu pentru că Assad nu dă viză, ci pentru că este greu să ai acces și să lucrezi. Rezultatul natural este următorul, mai multă suferință în țară, presiuni pentru ca populația să treacă, um, să traverseze frontiera în țările învecinate, Liban, Iordania, am văzut acest lucru ieri în Iordania, cu 30 de, 300 uh, de uh, mii de persoane au um, traversat granița. Pre presiunea așadar există. Încă un lucru important de recunoscut este că palestinienii care până acum două-trei luni, deci refugiații palestinieni din Siria, au fost scutiți de conflict, acum ei sunt atrași în conflict. Tabăra palestiniană din Damasc, iar iar pentru Liban și Iordania această situație este foarte periculoasă datorită acestei, acestui uh, echilibru foarte fragil. Concluzia mea este următoarea. Această criză trebuie abordată, trebuie gestionată în mod proactiv acum. Acum este momentul să creștem uh, ajutoarele, și impresia mea din uh, Liban și Iordania este că în timp ce am, accel- am, am, aglera, am uh, accelerat activitatea, am uh, am uh, colectat ajutoare de la Comisie și restul de la, o parte importantă de la Comisie, restul de la statele membre. Aceste fonduri nu, um, totuși nu se concretizează într-o reacție foarte bine coordonată, pentru că organizațiile umanitare spun, um, e, adevărat, e adevărat, există ajutoare, dar nu în mod previzibil. Uh, un exemplu. Mă aflam într-un centru de înregistrare din Iordania. O familie venea ca să primească un număr, stau la coadă uh, un, pentru a obține un număr cu o dată de înregistrare. Din momentul în care primesc un bilețel cu data, trec șase luni, deci această coadă durează șase luni. Deci dacă primești bilețelul astăzi, numărul de ordine, uh, primești ajutorul peste șase luni. Așadar, um, nu suntem pregătiți încă pentru o explozie de refugiați. Trebuie să ne pregătim. Și, în al treilea rând, criza din um, Congo. Mm, care reprezintă un exemplu a ceea ce înseamnă anticiparea și de ce trebuie să facem mai mult. Și asta o să ne ducă să vorbim despre buget. Republica Democrată Congo. Din nefericire, a luat-o pe o cale proastă și um, a luat o cale, o întorsătură proastă după alegeri, țara era destabilizată și acum cu M23, care intră și iese din Goma, dar oricum aproape de Goma, sute de mii de persoane sunt în continuă deplasare, mișcare. Ce am făcut în Congo? a fost să anticipăm această înrăutățire a situației și să ne creștem flexibilitatea adăugând um, elicoptere. Acestea sunt esențiale pentru evaluarea lucră, eva, um, evacuarea lucrătorilor umanitari sau ducerea lor în zone foarte îndepărtate. De, poate că îl cunoașteți pe uh, doctorul Mughebe, un erou umanitar care a fost ata, atacat, familia lui, garda sa de corp a fost um, atacată și l-am evacuat cu aceste elicoptere. Această criză va exista și în 2013 și dovedește caracterul critic a anticipării, țintind, bineînțeles, zonele cele mai vulnerabile. Și acum ajung la prioritățile noastre pentru anul următor. Din punct de vedere operațional, acum 10 zile ne-am am prezentat uh, programul nostru, prioritățile cheie pentru 2013, pentru 80 de țări pre, uh, unde anticipăm ajutor umanitar, Siria, Sudan, Sudul Sudan, Sudanul de Sud, Sahel, Afric, Cornul Africii, uh, Somalia, Pakistan și Congo, din motivele susmenționate. Este important de semnalat că, ca întotdeauna, bugetăm 8, 15% pentru 10 crize uitate. Uniunea Europeană este donatorul cel mai important pentru crize care nu ajung niciodată în ziare, în presă, în uh, așa cum cum ar fi victimele din Columbia. Conflictului din Columbia, deci le vom sprijini în continuare în ceea ce privește, din punct de vedere legislație și politici. Voi începe prin a vă spune ceva despre un domeniu uh, foarte, uh, foarte, în care ne-ați ajutat foarte mult reacția rapidă, răspunsul uh, datorită reacției rapide a Parlamentului, Uniunea Europeană este membru al acestei convenții care va intra în vigoare în, la 1 ianuarie 2013. Uh, ne vom strădui în continuare pentru a ridica potențialului noi însă, să zicem, chiar dacă nu câștigăm bătălia împotriva malnutriției și fo- foametei, chiar dacă vom avea o comunicare pe nutriție împreună cu comisarul Pibals. Dar acesta este un exemplu a modului de a modului în care um, facem să avanseze prioritățile de, dintr-un an într-altul. Elementele cheie ale programului de lucru pentru 2013 sunt următoarele. Am vorbit despre regulamentul pe ajutor umanitar. Vom începe cu consultări atunci, la momentul oportun. Am fost cinstită când am spus că nu vedem deocamdată o nevoie imperioasă, o revizuire a regulamentului. Însă, vedem nevoia consolidării sale și cam aceast, aceste elemente le-am primit ca feedback în urma consultărilor. Deci, ne vom, vom uh, face progrese încercând să căutăm căi de a întări capacități umanitare în zone din lună în care nevoile cresc și uh, resursele nu, fac, nu urmează același trend. Vom continua să îndreptăm atenția vis-a-vis de respectarea dreptului internațional umanitar, um, pentru că, din nefericire, lumea dă înapoi, face, ar cunoaște un regres în această privință. Și ca să facem acest lucru, am lansat deja o consultare online, un ajutorul umanitar um, al Uniunii Europene, um, care trebuie să se conformeze scopului această consultare până, în mart, până pe 15 martie și vom, vom agrega rezultatele, constatările acestor consultări într-un document. O comunicare care ne va ajuta să avem mai multă eficiență în acțiunile umanitare întreprinse de UE. În al doilea rând, în strânsă legătură, consensul um, ajutorului umanitar și planul de acțiune. Ori toate uh, crizele mari prin care trecem confirmă doar cât de important este consensul, mai ales în această privință, mai ales concentrarea pe respectarea independenței um, și um, caracterului um, de concordanță al activității lucrătorilor umanitari. În Mali, în Siria, acțiunile umanitare trebuie să fie posibile. Sper să pot reconfirma acest aspect. Planul de acțiune pe care îl avem acum expiră în a doua jumătate a anului următor și va trebui să venim cu un nou plan care să consolideze acest consens. În al treilea rând, voluntari umanitari al Uniunii Europene și mă uit la doamna Stifler pentru că dânsa face o treabă minunată în această privință. Am lucrat mult pe această legislație în anul curent și anul următor va fi anul în care vom dori să, să vedem într-o, într-o formă care să facă să devină realitate articolele din Tratatul de la Lisabona, iar prezența noastră să fie mai vizibilă în domeniul umanitar. Vom uh, accentua uh, recrutarea și desfășurarea forțelor uh, de voluntari Uh, în domeniul umanitar și asta, bineînțeles, depinde și de bugetul aflat la bază. Apoi, legislația pe protecția civilă. Am făcut progrese importante anul acesta. Anul următor va fi un an critic și vreau să mulțumesc uh, Comisiei DV. Există într-adevăr o, o dimensiune internațională, externă, pentru că uh, forțele uh, Uniunii Europene sunt solicitate mai ales în, în dezastrele naturale și anul, uh, anul trecut mecanismele din, care intervin în dezastre naturale au fost activate. În ceea ce privește activitatea noastră legată de, de rezistență, și de hotărâre s-a adoptat o decizie pe acest domeniu și anul viitor va fi un an cheie în ceea ce privește implicarea, eh, aplicarea în eh, acestui mecanism în Sahel, deci un program de rezistență pentru Sahel și există un program deja în curs de aplicare în cornul Africii va trebui să demonstrăm ce înseamnă această reziliență și va trebui să punem pe picioare și planuri de aplicare. Nu în ultimul rând, abordarea cuprinzătoare. Există o comunicare comună, uh, mixtă, între Comisie și înaltul reprezentant în rolul său de a ne ocupa de conflicte și crize în afara Uniunii. Avem un punct de vedere clar, cooperăm, bineînțeles, vrem ca Uniunea Europeană să joace un rol important în protejarea civililor, uh, consolidarea păcii și așa mai departe. Și uh, în acest fel vor suferi mai puțin vom fi implicați, vom ușura efortul voluntarilor umanitari uh, și vom, pentru a proteja acțiunea umanitarilor și a voluntarilor, trebuie să, să păstrăm ajutorul umanitar așa cum este el acum, adică în afară. Și când este de importanță crucială, Vreau să închei vorbind despre buget. Ne aflăm acum într-o etapă uh, crucială a negocierilor privind cadrul multi, financiar multianual. Vreau să, uh, aduc, să vă aduc la cunoștință două elemente. În primul rând, am abordat propunerea noastră de buget într-un mod prudent. Am cerut o creștere modestă a bugetului de bază în scop umanitar de 8,9% față de uh, creșterea pro, uh, propusă de 24% la uh, capitolul 4, dar am, cres, am, do- am cerut o creștere mai importantă la rezerve pentru ajutor de urgență, pentru că au fost ani în care n-a fost nevoie de, de rezerva de urgență. Aceia au fost ani mai buni. Așadar, acestea sunt cele două elemente cruciale pentru care cerem această creștere a bugetului, deci 8,9%. Mesajul meu este simplu în această privință. Dacă vor exista reduceri, și sper însă să, să reducem, dacă se poate, să, să nu reducem uh, statutul nostru în lume. Deci dacă ajungem la 8,9% în total, e vorba de o logică economică foarte simplă. Mai important pentru DEVE și pentru Parlament este să protejați această rezervă de, de urgență. Această rezervă a fost, trata, a fost uh, redusă la 218 milioane. Diferența este mică pentru uh, Europa în termeni bugetari, dar diferența este uriașă pentru cei pe care îi uh, ajutăm în momente de criză. Ajutorul umanitar este 0,62% din bugetul Comisiei. Deci este o sumă absolut minusculă, însă cu acești bani, în fiecare an, ajutăm 165 de milioane de oameni când au nevoie cel mai mult. Pentru acești oameni acest lucru este cel mai important pe care îl face Europa pentru ei. De aceea sper să ne sprijiniți. Noi n-am cerut un, un buget uh, de vis, ci unul care este necesar acum. De asemenea, solicităm, uh, dorim să avem flexibilitate uh, atunci când avem nevoie de ea și sperăm să ne ajutați în proiectele noastre. Mulțumesc! Madame Stifler. Doamna Șticler are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, doamna comisar, pentru prezentarea dumneavoastră cât se poate de completă. Mă bucur să vă reîntâlnesc în comisia noastră. Ne-am văzut și săptămâna trecută la Strasbourg pentru un schimb foarte constructiv de opinii. Iar acum, pentru a începe, doresc să vă fac câteva observații. Raportul Gardini în ce privește mecanismul de protecție civilă al Uniunii, a fost adoptat în Comisia ENVI. Comisia DV este asociată acestui demers și regret că două amendamente esențiale ale proiectului meu au fost respinse în comisie. Posibilitatea de a acorda ajutoare financiare în domeniul uh, prevenirii și pregătirii țărilor în curs de dezvoltare Ehm, de la caz la caz. Un alt amendament se referea la buget și propuneam ca 50% de la rubrica 3, siguranță și cetățenie, din cadrul financiar și 50% provenind din capitolul 4, Europa în lume. Comisia ENVI a votat 60%, respectiv 30% din capitolele citate. Ori, în ultimii ani, Majoritatea intervențiilor de protecție civilă în Uniunea Europeană s-au derulat în exteriorul Uniunii Europene, îndeosebi în țări în curs de dezvoltare. Sumele pentru perioada 2014-2020 trebuie să reflecte această realitate. Iată de ce vă informez că voi depune din nou aceste amendamente în plenară și solicit sprijinul tuturor colegilor mei. în ce privește un regulament european pentru ajutor umanitar, cred că trebuie să insistăm asupra faptului că violența uh, trebuie combătută să aducem o valoare adăugată în consolidarea capacităților la nivel local în context umanitar. Date fiind circumstanțele tot mai dificile și confruntându-ne cu restricții bugetare, este imperativ ca și corpul de voluntari să poată profita de instrumentele deja existente. În uh, trialogurile ce vor avea în 2013 voi veghea asupra acestui instrument. În 2013 a fost un an de sensibilizare asupra legăturii uh, tuturor actorilor. Și mă întreb cum vedeți în 2013 continuarea acestui concept. Corpul de voluntari are un rol important de jucat și aici. Uh, și ați vorbit și dumneavoastră despre uh, inițiativa Acțiune pentru Sahel, care a fost lansată de Uniunea Europeană. V-ați deplasat chiar dumneavoastră la Ouagadougou recent și mă întreb dacă această inițiativă funcționează bine și dacă putem avea deja, măcar parțial, o evaluare a efectelor sale. 2013 se va confrunta și cu provocarea finanțării ajutoarelor umanitare din perspectiva cadrului financiar multianual pentru bugetul 2013. Există o scădere a creditelor de plată în ce privește rezerva ajutoarelor de urgență. Cum veți aborda această problemă, care pentru mine este una cât se poate de dificilă? Mulțumesc, până doamna președinte. domnule Corta Sastra. Donc, pour le budget... Ultima întrebare. Dată fiind diminuarea bugetului pe 2013, cum percepeți situația? Domnul Cortes Astra, cum spune președinta. Doamnă președinte, doamnă comisar, sunt încântat să vă regăsesc în această comisie. Practic ați răspuns, ați anticipat, practic, toate întrebările noastre. Totuși, în câteva state membre, situația este una complicată, deoarece reducerile bugetare importante afectează asistența umanitară, ori acest lucru afectează mii și mii de oameni în întreaga lume. Sigur, suntem uh, mândri de misiunea noastră în Pakistan, la frontiera uh, între Kenya și Etiopia. Ne dăm seama că Uniunea Europeană este singura prezență în anumite regiuni ale lumii, singura referință. Așa încât consider că datorăm măcar 0,7% din bugetul nostru pentru ajutor umanitar și acest lucru ar fi foarte pozitiv. Am primit recent o delegație am avut o delegație a comisiei noastre care s-a deplasat la FAO și ne-am întâlnit acolo cu doamna Cosi și domnul Grațianu. Eu știu că aveți o relație foarte bună cu um, aceste două persoane și știm că ați angajat uh, o cooperare importantă cu FAO, care este una dintre agențiile importante uh, de uh, asistență umanitară, împreună cu programul nostru de asistență alimentară. Și ne dăm seama că lucrurile evoluează și evoluează în sens pozitiv. Cum percepeți dumneavoastră această relație? Și care este rolul pe care noi îl vom putea juca? în cadrul ajutorului umanitar mondial. Doamnă președinte, ți se va asigur că această comisie va face tot ce îi stă în putere pentru ca finanțarea ajutorului umanitar să fie cât se poate de ridicată. Suntem conștienți de eforturile dumneavoastră, doamnă comisar, și știm ce înseamnă acest lucru pentru mii și mii de oameni din întreaga lume. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă comisar, ați, ne-ați oferit o imagine cât se poate de limpede asupra programului dumneavoastră, asupra unora dintre rezultatele pe care le-ați obținut deja. Și suntem norocoși să avem pe dumneavoastră, comisar, pentru că dați dovadă de mult angajament și de transparență, de claritate. Doream să vă fac acest compliment uh, ca un mic cadou de Crăciun. Acum mi-aș mai dori ca munca, eforturile dumneavoastră să nu fie împiedicate, ci să fie ameliorate de cooperarea cu Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene și sper că în timp Serviciul de Acțiune Externă își va găsi calea, rolul între Consiliu și Comisie și că posibilitățile de cooperare vor fi mai bune. Practic, Uniunea Europeană e un întreg. În cadrul uh, ONU, toate agențiile lucrează împreună și poate că ar trebui să facem un efort similar și uh, între instituțiile Uniunii Europene. Auzim fel de fel de zvonuri despre cooperarea între uh, DEFCO și Serviciul de Acțiune Externă. Și, sincer, ne-am dorit ca mm, cooperarea să se amelioreze între diversele servicii ale Uniunii Europene. Poate ne-ați putea da detalii suplimentare în ce privește zona de nord a Mali. Mm, mă tem că va trebui să părăsesc mai devreme ședința, pentru că am o alta, însă Uh, v-aș mulțumi pentru câteva clarificări. Mulțumesc, spune președinte. Domnul Fisas. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi doresc să mă alătur felicitărilor adresate deja doamnei comisar și o felicit pentru munca deosebită pe care o face. Însă aș dori la rândul meu să lansez o întrebare în ce privește Mali. întoarcerea tuaregilor înarmați în țara lor de origine după um, um, finalul regimului Gaddafi mi se pare problematică. Noi ne-am întâlnit cu uh, reprezentanți ai grupului tuaregilor moderați și sunt convins că ar fi dispuși să obțină un acord cu regiunea de sud a uh, țării cu condiția de a respecta autonomia uh, lor uh, și sigur că acest lucru e preferabil unui război. Pentru că astfel de amenințări războinice apar deja și ar fi o catastrofă umanitară, după cum bine vă imaginați. Aș dori să am opinia dumneavoastră asupra acestei situații. De asemenea, Aș dori să revin la zona Saharei Occidentale, fosta Sahara um, spaniolă și e o problemă mm, stare de blocaj. Guvernul spaniol, uh, la fel ca și alte guverne, au scăzut contribuțiile lor și acest lucru ar putea fi contagios în întregul Sahel, antrenând probleme cât se poate de neliniștitoare. Care este evoluția situației acolo? Ați prevăzut uh, o modalitate de a înlocui aceste ajutoare ale uh, statelor membre cu uh, ajutor uh, al UE? Doamna comisar, aveți cuvântul să răspundeți. Condițiile din Mali, din punct de vedere umanitar, sunt foarte dificile. După Somalia, Mali este a doua țară uh, ca mortalitate infantilă. Pe al doilea loc după Somalia, repet. Criza din nord înseamnă peste 400.000 de de persoane care au fugit în țări vecine uh, și încă 200.000 care s-au refugiat în interiorul Mali ce am văzut când ne-am deplasat acolo. Nu am fost în nordul Mali, dar am discutat cu refugiați de acolo într-o tabără uh, din nordul Burkinei. Și informațiile de pe teren arată că extremiștii preau puterea cu efect devastator. Ni s-au uh, povestit dacă un bărbat este prins fumând, îi se taie mâna, este fiartă și cu sută la loc în fața ochilor întregului sat. Iar acesta este doar un exemplu banal. Ce ne preocupă pe noi este haosul din guvernul Mali au nevoie de ajutor internațional acum și au mare nevoie de ajutor nostru. M-am întâlnit într-o uh, sâmbătă cu uh, președintele respectiv prim-ministrul uh, interimar, ministrul pentru ajutor umanitar, de asemenea. Și era limpede că nu există comunicare între președintele interimar, respectiv prim-ministrul interimar, fiecare mm, oferea alte informații. Uh, fiecare avea în vedere alte uh, lucruri. Primul ministru mm. vreau să vă transmit cât de proastă e starea politicii acolo. Ni se cere ajutor, dar care sunt prioritățile acestor oameni politici? Peste jumătate din țară se află în situația de conflict. Și în ce privește malnutriția infantilă se află pe locul 2 în lume după Somalia. Și da, nu vă vine să credeți care e prioritatea lui. Un sistem de votare cu touchscreen. Uh, pentru Parlamentul din Mali. Și am spus, uh, <laughs> domnule prim-ministru, nu credeți că e prematur, date fiind toate problemele care vă confruntați în țară? Toate clădirile au fost devastate, calculatoarele au dispărut din birouri, există o politică, o criză politică extrem de profundă în Mali. Președintele va veni la Bruxelles și uh, câțiva uh, dintre acești oameni politici încearcă să găsească o, o, o cale de ieșire. Armata uh, Mali este împărțită. Există un grup care joacă mână forte, dar restul, garda președintelui, de exemplu, șede pe iarbă, relaxată, Cam acestea sunt discrepanțele. M-a preocupat foarte mult tot ce am văzut acolo. În ce privește grupurile rebele, da, e adevărat, un grup precum MLA este gata să negocieze. De ce? Pentru că acum sunt împinși la spate de extremiști. Și negocierea trebuie să aibă loc rapid. Impresia tuturor în regiune, iar eu nu pot să judec dacă uh, e bine sau rău, în final va fi nevoie de o intervenție militară pentru a-i combate pe cei care nu se poate negocia. Baku Haram se află acum în Mali. Sunt grupuri care nu se poate negocia. Armata uh, maliană trebuie ajutată, are nevoie de capacități pentru a reacționa rapid și e limpede că vor apărea și crizele umanitare. Ori de câte ori există uh, conflicte, apar și problemele umanitare. Refugiații din Burkina au spus un lucru clar. Nu ne dorim separarea, dorim un singur Mali. Da, e adevărat, autonomie, respect, dar o singură țară. I will go back to... Acum, dacă îmi dați voie, o să îi răspund doamnei Strifler, prima care mi-a pus întrebarea. Uh, două lucruri vreau să vă spun. În ce privește reabilitarea și dezvoltarea, ei bine, acestea sunt priorități pentru comisarul PIBALX și ele se regăsesc în activitatea noastră comună referitoare la construirea de reziliență. Pe lângă um, acțiunea pentru Sahel și avem și alte țări în care lucrăm foarte bine împreună. Haiti, este una dintre acestea. Am să mă duc în Haiti pentru uh, aniversarea catastrofei care a avut acolo loc și um, voi um, colabora cu reprezentanți ai Organizației Internaționale pentru Migrație. Încercăm să ne asigurăm că cei care locuiesc în tabere își uh, găsesc locuințe permanente. Deci încercăm să facem o tranziție către reabilitare și dezvoltare. Comisarul Pibalx și uh, oamenii uh, domniei sale au avut o activitate foarte importantă, au ajutat peste 50.000 de oameni acolo. La fel și în coasta de Fildeș, Côte d'Ivoire, dacă preferați numele francez, uh, și acolo am înregistrat progrese destul de bune împreună cu comisarul Pibalx. Avem acolo un parteneriat pentru tranziție pe care îl derulăm împreună cu guvernul și organizațiile umanitare. Aveți dreptate, doamna Strifler. Um, inițiativa Acțiune pentru Sahel este o inițiativă prin care noi uh, suntem cei care intervenim în primul rând și ne testăm capacitățile acolo. Ce s-a întâmplat până acum? Am uh, reușit să facem o programare destul de bună, de jos în sus, în Burkina, în Niger și uh, am fi vrut și în Mali, dar din păcate, din motivele pe care le cunoașteți, n-am prea reușit. Avem uh, multe lucruri de făcut. Vrem să schimbăm mentalitatea oamenilor de ambele părți. Am uh, vizitat un proiect din Burkina, un proiect umanitar, și acolo am văzut un exemplu foarte bun de reziliență. Încercăm să construim uh, soluții durabile pentru a combate malnutriția acum, prin subvenții mici, prin care copiii sub 5 ani pot primi îngrijiri medicale și impactul este impresionant. Atunci când taxa pentru consultația medicală pentru copiii de sub 5 ani este desființată, impactul asupra morbidității și mortalității este semnificativ, pur și simplu e redus. Odată ce duci copilul la doctor la o vârstă fragedă, reușești să economisești mulți bani pe tratamentul pe care ar trebui să îl acorzi mai târziu. În plus, uh, uh, mai avem uh, și alte inițiative în minte, de exemplu o reformă în domeniul locativ. Avem multe de făcut și, fără îndoială, va trebui să fim în continuare vigilenți. În ce privește bugetul pe 2013, ei bine, ce pot să vă spun? Sperăm ca la începutul anului să avem uh, în jur de 800 de milioane disponibile și pe sfârșitul anului vreo 250 de milioane pe fondul de urgență. O să vedeți că um, vom avea nevoie de fondul de urgență chiar de la începutul anului. În Siria avem o situație critică și va trebui să acționăm acum. Avem nevoie de alimente, de furnituri medicale, trebuie să mobilizăm capacități, trebuie să avem grijă de copii. Deja suntem depășiți în ce privește capacitățile mobilizate, așa că în 2013 vom avea nevoie mare de acești bani. Și astfel îi răspund și domnului Cortes Lastra. Știu că statele membre își reduc bugetele. Ce înseamnă acest lucru? E bine, acest lucru nu s-a întâmplat până în anul de față. Până acum, statele membre au menținut nivelul de asistență umanitară față de care s-au angajat, însă acum fac uh, tăieri mari. De exemplu, în Belgia se taie 70%, 70%. Am văzut uh, că același lucru se întâmplă în Spania și în Olanda. Olanda, vă dați seama, o țară care întotdeauna și-a asumat uh, responsabilitățile față de restul lumii. E greu. Asta e. Dar acolo avem uh, un ministru foarte bun. Sigur că nu e, nu e suficient, dar asta e. Ce fac statele membre atunci când nu au bani? fac apel la comisie, mă sună pe mine, Cristalina, nu poți să faci uh, mai multe. Însă aceleași state sunt cele care reduc fondurile din bugetul comisiei. Eu cred că acest uh, dublu joc este cel care ne va fi nociv. Nu avem decât să încercăm să um, facem presiuni în propriile state membre. Sigur că Bulgaria nu este un donator uh, important, dar fiecare trebuie să încercăm să facem ceva la noi acasă. Vă dați seama că orice tăiere cât de mică ne costă foarte mult în um, eforturile pe care le desfășurăm în lumea întreagă și nu se poate face niciun fel de compensare. Întotdeauna donatorii uh, oferă bani, dar ei nu se coordonează niciodată. Eforturile sunt destul de um, haotice și crizele sunt imprevizibile. Ce e clar este că lumea are nevoie de ajutorul nostru, este un vid tot mai mare și încercând să oferim asistență umanitară ne protejăm interesul nostru strategic, interesul de securitate. Împreună cu comisarul Pibalks am uh, semnat un acord prin care colaborăm cu uh, agențiile de la Roma într-un uh, mod structurat. Aceste agenții sunt foarte importante pentru că ne ajută să combatem malnutriția și promovează reziliența. Astfel reușim să reducem suferința oamenilor din zonele afectate. Avem relații foarte bune cu aceste agenții și ele au o contribuție critică în ce privește asistența umanitară FAO este un partener tot mai important pentru noi, mai ales în țările în care apar uh, secete recurente și inundații recurente. Cam acestea au fost uh, punctele pe care am vrut să vi le explic aici. Uh, pentru cei care m-au felicitat, uh, să știți că întreaga echipă de la ECO este cea care trebuie felicitată. Câțiva reprezentanți sunt aici, mai ales cei de pe teren trebuie felicitați, dar și cei de la Bruxelles. Oamenii noștri au uh, lucrat zile lungi pentru a rezolva aceste crize și au lăsat totul la o parte pentru a o face. Așadar, vom transmite felicitările dumneavoastră mai departe. Președinte, mulțumim. Domnule Newton Dan, aveți cuvântul. Da, îmi cer scuze, am uitat să răspund la o întrebare, pentru că am început să răspund uh, la primele întrebări. Da, un exemplu foarte clar de tăiere bugetare care ne dăunează este următorul. Noi am încercat să păstrăm finanțarea la nivelul din uh, anii anteriori, dar avem un caz de criză uitată care uh, are nevoie de finanțare. Noi uh, am fi dorit să facem mai multe pentru a compensa reducerile pe care le practică statele membre, însă e greu. Nici nu știți câți oameni din echipa mea mă sună și îmi spun, doamna comisar, trebuie să facem mai multe aici, acolo și acolo, însă bugetul e cel care este. Dumneavoastră, ca Parlament, trebuie să vă luptați pentru a menține gradul de flexibilitate și procentul alocat uh, fondului de urgență. Pentru că doar așa putem să ajutăm oameni. Am uh, reușit să scoatem fondul de urgență de la rubrica 4, a fost reintrodus. Fondul de solidaritate care ne permite nouă europenilor să ne ajutăm pe noi înșine, a fost scos din buget. Însă fondul de urgență care ne permite să fim solidari cu cei mai vulnerabili a fost reintrodus în buget și deci supus la reduceri bugetare. Am reușit să-l scoatem. Acum Parlamentul are sarcina de a ne ajuta să îl refacem la nivelul anterior. Repet, este pur și simplu o abordare prudențială. Nu uh, vrem uh, niciun fel să diminuăm uh, suferința alor noștri, dar trebuie să ne gândim și la ceilalți. Domnul Newton Dan. Doamna comisar, tocmai am primit un SMS prin care, mă, prin care sunt informat că a sosit un oaspete pe care l-aștept aici, însă vă adresez întrebarea și vă rog să-mi răspundeți, deoarece asistentul meu va nota răspunsul dumneavoastră. Puteți să spuneți ce fac celelalte state ale lumii, China, de pildă, SUA. SUA face mai puțin decât făcea până acum, deci o imagine de ansamblu, vă rog. O să ascultăm mai multe întrebări și apoi o să vă dăm cuvântul să răspundeți, doamna comisar. Domnul Mitchell. Mulțumesc. Doamne comisar, vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Irlanda este membru al UE de 40 de ani. Anul viitor ne sărbătorim aniversarea și o să doresc, dacă puteți, să-mi trimiteți un rezumat al remarcilor noastre introductive, pentru că trebuie să putem spune alegătorilor noștri de, noștri de acasă, publicului, să putem spune ce facem. Oamenii nu mai uh, au atâta entuziasm în legătură cu uh, proiectele noastre și se gândesc că banii lor sunt irosiți. Deci aș vrea să furnizați acest material, vă rog, ca să îl pot prezenta în ianuarie. În al doilea rând, uh, cu toții suntem foarte interesați de problemele bugetare. În uh, curând uh, negocierile se vor încheia și deocamdată nu știu, poate îmi spuneți dumneavoastră dacă se va putea obține vreun progres. Președintele Schulz uh, părea destul de mulțumit deocamdată. Vreau să vă întreb două lucruri. În ce privește reziliența, ceea ce numiți dumneavoastră reziliență, uh, ei bine, ă, știți că eu sunt foarte interesat de reducerea riscurilor în caz de catastrofă. Puteți să-mi dați ă, cifre? Vreți să investiți mai mult ă, în prevenirea riscurilor? Cred că reziliența se poate lega foarte bine de un astfel de efort. Am putea astfel preveni durerea suferința, nevoia de asistență umanitară pe viitor. Deci ce faceți pentru a vă coordona cu ONU și cu alte agenții pentru a reduce riscurile în caz de catastrofă? Și în fine, noi am urmărit raportul Comisiei referitor la coordonare și am văzut că din cauza unei lipse de coordonare, aproape 6 miliarde de euro sunt pierduți în fiecare an. Asta doar din cauza că politicile noastre nu sunt implementate în modul cel mai eficient. În mandatul unui parlament se ajunge la suma de 30 de miliarde. Ne spuneți că 400 de milioane sunt alocate pentru refugiații din Siria. Și ne-ați spus câți bani sau care este partea uh, plătite de Uniunea Europeană. Ce fel de coordonare există acolo, de pildă, pentru oferirea asistenței umanitare? Um, știu că nu e ușor de, de coordonat sau de separat contribuția fiecăruia. Nu pot spune eu îmi să construiesc, um, știu eu, o fabrică, eu să fac altceva. În orice caz, ceva despre coordonare. Mulțumesc. Domnul Gerens. Mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Georgieva. Ca întotdeauna m-ați impresionat, ați pus degetul pe rană și uh, v-aș împărtăși două observații. Mai întâi, m-aș referi la atitudinea destul de cinică, aș spune eu, a multor state membre care își pregătesc discursurile de sfârșit de an în care ne anunță o lume mai bună, atunci, în timp ce, în realitate, concret, ne dezamăgesc. Mulți uh, au lansat apeluri la guvernele statelor membre pentru a da dovadă de responsabilitate, dar nu se întâmplă nimic. Eu cred că pur și simplu aceste guverne vor să ne lase să vorbim atâta până când obosim dar nu vor să facă nimic. Trebuie să găsim un mijloc prin care să-i scuturăm pe acești oameni. În al doilea rând, ați vorbit despre situația umanitară din Mali. Puteți să ne spuneți mai multe în legătură cu identitatea lucrătorilor umanitari care lucrează în nordul Mali. E vorba de oameni care sunt uh, din uh, această zonă, sunt resortisanți sau um, pot fi și lucrători uh, care nu sunt cetățeni ai statului Mali. Și care ar fi soarta acestora în momentul în care s-ar produce o intervenție militară? Sigur, intervenție militară susținută mai mult sau mai puțin de statele membre ale Uniunii Europene. De unele state mai mult, de altele mai puțin. Oricum, nu credeți că prezența acestor lucrători umanitari acolo ar fi o problemă? N-ar fi ei oare în pericol dacă ar uh, fi declanșate tensiunile, dacă ar uh, exista acolo o intervenție militară? Doamna comisar, aveți cuvântul. Let me, let me actually... Vă rog să-mi permiteți să încep întrebarea vis-a-vis -vis de ce se întâmplă în restul lumii. În termeni umanitari, realegerea președintelui Obama în SUA dă un semnal pozitiv și ne așteptăm să existe mai multe eforturi de protecție a programelor USAID. Însă, din nefericire, În ceea ce privește negocierile din Congres, nu e foarte ușor. În ceea ce privește contribuțiile în ajutor financiar, se descurcă destul de bine și ne-am situat cam pe aceeași uh, situație, pe același nivel în ceea ce privește reziliența. Noi am venit cu oferta noastră, ei au, ne-au urmat după două săptămâni. În ceea ce privește donatorii, Există aici problema presiunii bugetare. Noi le vedem cam peste tot și sunt percepute cam la fel. Aceste presiuni sunt mari și de aceea trebuie să ne aflăm mai mult acolo în teren ca să ne susținem cauza și sunt de acord cu punctul de vedere al domnului Michel. Am fost uh, cam timizi uh, în trecut uh, din, din acest punct de vedere noi în Europa, dar trebuie să lucrăm mai mult. În ceea ce privește donatorii cu uh, asistența de urgență, de asistență de urgență, există creșteri în, uh, semnificative în China, unde există un program umanitar. Rusia a dedicat, mai ales ministerul lor de resort, s-a ocupat de acest lucru. În termeni relativi există o creștere în Brazilia și în lumea arabă. Însă aici există două probleme. Una, pe majoritatea piețelor emergente, creșterea nu este comparabilă cu creșterea lor economică deloc. Cu alte cuvinte, fac mai puțin decât ar trebui să facă. Și iată un exemplu. Europa. Noi reprezentăm 20% din economia mondială, 50% ajutor umanitar, în timp ce dacă te vorbești de China sau Brazilia, situația este inversă. Noi suntem peste 2,5, ei invers. Exagerez, bineînțeles, însă singura țară care deocamdată face excepție este Turcia din țările emergente, unde poți corela creșterea uh, economică cu um, acordarea de ajutor umanitar. Alte țări pretind că o fac, dar când te uiți la informații, situația nu este aceeași. Uh, China spune, noi dăm, uh, noi dăm, acordăm împrumuturi fără dobândă ca să ne promovăm, însă este bine că toate aceste țări au devenit mai deschise în a discuta și în a împărtăși informații, chiar dacă nu există o coordonare de plină, deoarece și ele văd cât de repede cresc nevoile. Deci am primit o scrisoare, nu de mult, am fost în China. Am discutat acest subiect erau destul de rezervați, apoi am primit o scrisoare și mi-au spus că se, sunt gata să facă schimb de informații. Și, de fapt, în loc să îi critici, mai bine să-i lauzi atunci când fac ceva, chiar dacă puțin. Apoi, în ceea ce privește lumea arabă, există Arabia Saudită, care pot fi foarte generoși, pot da mult, dar nu sunt foarte predictibili în ceea ce privește uh, informațiile. Apoi, Emiratele Arabe Unite mm, sunt mai deschiși spre a fi predictibili, chiar au, tra, au tradus documentul vis-a-vis -vis de, mm, de mm, documentul de resort și l-au tradus în arabă. Dar din nefericire sunt destul, din nefericire sunt destul de suspecți eh, și trebuie să facă mai mult. Noi trebuie să le întindem o mână și să încercăm să-i angajăm pe baza principiilor neutralității, independenței și Uh, e important să crezi în aceste principii și să le aplici. În ceea ce privește, de fapt, mă întorc la uh, reprezentantul Irlandei. Într-adevăr, trebuie să spui poveștile uh, așa cum trebuie spuse și cui trebuie spuse. Uh, vreau să mulțumesc ECO pentru faptul că a crescut propriile noastre activități de comunicare hai să spunem, care au fost destul de modeste, totuși, dar vă îndemn să apelați la noi. Dacă există o situație în țara dumneavoastră în care considerați că noi putem contribui, um, inclusiv relatarea de ceea ce se întâmplă la fața locului pe teren. Apoi ați mai avut un comentariu vis-a-vis -vis de buget, da? bugetele statelor membre aici, în ceea ce privește cadrul uh, multianual financiar. Am primit aici două mesaje. Unul, există o înțelegere vis-a-vis -vis de cât de prețios, uh, valoros este acest buget pentru Europa. Dar dacă există o reducere bugetară de 10%, trebuie să ne pregătim pentru ea. Eu tind să combat această atitudine Cred că este. Oricum, noi nu am uh, cerut o creștere nerezonabilă, și, dar nu trebuie să fim, uh, creșterea nu creșterea, nici descreșterea nu trebuie să fie neproporționale. Uh, reducerile bugetare trebuie să fie însă neproporționale pentru că una este să reduci un buget mic și alta este să reduci un buget mare s-ar putea să duc bătălia lui Don Quixote, dar eu o voi continua în ceea ce privește rezerva. Dumneavoastră, Parlamentul, aveți un cuvânt important de spus pentru că aceasta ține de instrumentele de flexibilitate și trebuie să le aliniem. 70 de milioane pe an la scara bugetului, nici măcar nu poți să, să o vezi. Pentru noi însă este ceva uriaș. Am, iar noi am cheltuit 100% din banii pe care i-am avut. Dumneavoastră ați vorbit de ineficiență. În bugetul nostru, rata de eroare este 1,1%. Noi nu avem ineficiență pentru că este vorba aici de a salva vieți. Oamenii, oamenii noștri sunt foarte, foarte atenți și grijulini. Noi lucrăm cu bugete minuscule pe scara dezvoltării, să spunem 300 de mii de uh, euro, pe care, cu care stăm uh, cu ochii, uh, ca ulii. Deci, în domeniul nostru, nivelul de ineficiență este foarte mic, iar coordonarea efortului umanitar în teren este impresionant. De ce? Pentru că oamenii lucrează acolo, se numesc, se, se cunosc foarte bine, au încredere unii în alții și pot spune că unde, vezi, unde vedeți ineficiențe în crize, ceea ce am văzut chiar eu, dacă îmi permiteți să, să fiu uh, cinică, atunci când sunt în, uh, în, uh, în centrul, pre, în atenția presei, de exemplu Haiti, toată lumea vrea să fie acolo când presa face vâlvă. În lumea umanitară, acesta este domeniul în, Con- în Congo, unde mor oameni. Nu vezi această, această com- concurență, să spunem, pentru spațiu. În ceea ce privește Um, avem, avem COHAFA, uh, grupul de coordonare în uh, Uniune. Cred că aici trebuie să facem eforturi mai mari. În lume, coordonarea este o poveste mixtă, să spunem, ori aceasta merge mai bine, altor mai prost. De ce depinde? Depinde de conducerea marilor organizații umanitare, cum este ONU, În ceea ce privește faptul că statele membre spun noi suntem mari, tari și tari, dar nu prea dau bani, ipocrizia este unul dintre lucrurile cele mai dăunătoare ale rasei umane. În ceea ce privește însă Nord Mali, lucrătorii umanitari de acolo sunt locali, numai locali, nu au loc și străinii în Nord Mali, nu există europeni sau americani, deci nimeni cu piele albă. Pers personalul local însă sunt foarte eficienți și sunt oameni care au, ajuta, au lucrat mult, de mulți ani în această, în această activitate și lucrează în continuare. Intervenția militară, într-adevăr, atunci când o contribuție a UE va fi a continua, a continua să formeze uh, mili, uh, reprezentanții armatei în, uh, în ceea ce privește activitatea umanitară. Așadar, va trebui să ne pregătim să facem față unor vremi dificile în Mali, în Sahel, Acum, uh, răpirea lucrătorilor umanitari ține de afaceri. Și aceasta s-ar putea accentua. Dacă nu, creștem pre, uh, prezența internațională, ceea ce nu se întâmplă acum. Pentru că E vorba aici și de formare uh, și uh, ajung la ultimul punct, trebuie să-i angajăm pe lucrătorii în activități uh, de menținere a păcii, care trebuie să lucreze mai mult în ceea ce privește reziliența și reducerea riscului. Da, mă scuzați, tot uit câte o întrebare. Uh, deci reducerea dez- dezastrelor, riscurilor. Noi, noi cheltuim 20% din buget pe re, pentru investiții în reziliență și dau rezultate. Am crezut că e mai puțin, 10%, dar am făcut o, un inventar și am, constat că, am constatat că e vorba de 20%. Aplicăm acest lucru în două feluri, în două feluri, acțiune și advocacy, adică demonstrăm ceea ce facem. În acest fel e, mai, e, e și mai ieftin. În, și sunt, spun, pot spune cu mândrie că noi, Comisia, am uh, introdus acest, acest aspect în discuțiile la nivelul cel mai înalt. Am creat un forum împreună cu și am adus acest subiect pe tapet unde uh, discuțiile uh, structurate avansează. Președintele Băncii Mondiale și directorul uh, FMI. am discutat împreună nu numai despre teorie, ci și de punere în practică. Și pentru prima oară în istoria femeii, femeii și-a luat niște angajamente de politică pentru țările vulnerabile la dezastre naturale, unde acesta este, acesta este un agent destabilizator la nivel macro. Astfel încât uh, să se integreze măsuri în toate aceste state sensibile, vulnerabile. Așadar, are loc un transfer important și mm, pot să spun cu mândrie că suntem uh, cu un pas înainte. Am uitat, cred, să răspund ce, la întrebarea legată de Serviciul de Acțiune Externă. Da, câteva minute și mai există și două persoane care mai uh, vor să pună niște întrebări. Um, foarte scurt, domnul Casparec. Un minut fiecare. Ja, ja się zgadzam z panią komisarz. O întrebare mm, pe care poate totuși am să o mai pun, pentru că doresc să vă spun că sunt de acord cu dumneavoastră în toate punctele pe care le-ați menționat. Vreau să fac și o afirmație. E nevoie de un echilibru între analiză critică și uh, aprecierea lucruri pe care am reușit să le facem. Trebuie să celebrăm 20 de ani de um, activitate umanitară în Polonia. Trebuie să recunoaștem și reușitele noastre. O femeie cu handicap uh, reușit să facă enorm de multe lucruri și este apreciabilă energia pe care a transmis-o multor proiecte. Nu am întrebări, repet. Vreau doar să spun că sunt foarte mulți oameni care fac și lucruri bune în această lume. Doamna președinte, ultimul uh, vorbitor, domnul Puiar. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, doresc să mă alătur colegilor mei pentru a vă felicita pentru acțiunile dumneavoastră, precum și pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Am două uh, întrebări rapide. Una se referea la relația pe care o aveți cu Serviciul de Acțiune Externă. Deci nu mai aștept un răspuns. În al doilea rând, în ce privește Mali, doream să știu mai exact ce face UE în ce privește uh, primirea populațiilor strămutate. Cei care se îndreaptă către Bamako sunt uh, tentați să uh, revină pe teritoriile Mm, de origine cu prețul de a se supune șaria și mă întreb dacă nu există posibilități de a-i găzdui pe acești oameni în jurul capitalei. Dacă ne puteți da ceva mai multe detalii în uh, privința refugiaților și felul în care sunt ei găzduiți. Doamna președinte, vă dau cuvinte, cuvântul pentru a conchide. Doamna comisar, mulțumesc uh, inclusiv uh, pentru uh, felicitările adresate Poloniei la cea de-a 20 de aniversare uh, în ce privește uh, activitatea umanitară, în ce privește refugiații de la Bamako. Impresia noastră e că nevoile sunt copleșitoare și, prin urmare, încă nu sunt acoperite. Mă preocupă mai mult felul în care îi primim pe refugiații transfrontalieri și nu pe cei care rămân în țară atunci când uh, acești uh, oameni se răspândesc pe întreg teritoriul intern, e greu să-i localizezi și să abordezi problemele lor. Sigur că ajutorul umanitar ar trebui să se îndrepte mai mult și în această direcție. Am ajuns la un fond de 39 de milioane pentru Mali În ce privește serviciul de acțiune externă, în termen general, da, a fost uh, o întrebare anterioară. Pe teren lucrăm foarte bine cu serviciul de acțiune externă, nu există nicio problemă. De ce? Pentru că operațiunile noastre se derulează în locații extrem de dificile. Toți oamenii noștri împărtășesc aceleași obiective, lucrează pe bază de încredere. Uh, birourile noastre și cele ale Serviciului de Acțiune Externă sunt de obște în aceleași clădiri. Relațiile sunt foarte bune, inclusiv cu ambasadorii UE. Uh, Fricțiunile apar, desigur, aici, la Bruxelles. Și aceste fricțiuni apar dintr-un motiv anume. Persistă unele ambiguități și unele persoane care promovează anumite ambiguități uh, în felul în care mm, își înțeleg mandatul. Nu aș fi sinceră dacă nu aș recunoaște că persistă anumite probleme. Echipa uh, care lucrează mm, pe sectorul răspunsuri la criză, uneori își depășește mandatul în direcția ajutorului umanitar. Nu pun sub semnul întrebării intențiile, sunt convinsă că intențiile sunt bune. Totuși, ori de câte ori aceste depășiri de mandat uh, apar, atragem atenția, pentru că lucrătorii umanitari au o anume misiune. Ori dacă suntem percepuți ca fiind politic angajați, nu putem ajuta pe toată lumea. E un fapt acest lucru. Iată de ce mandatele trebuie să rămână distincte. Propunerea mea de bază e următoarea. Există atât de mult de lucru, atât de mult de făcut. Haideți să își facă fiecare treaba lui. Eu îmi fac treaba, la fel serviciul de acțiune externe și în acest fel ne vom consolida fiecare pozițiile. O cooperare foarte bună pe teren, dar încă o nevoie de ameliorare uh, a manierei în care fiecare respectăm mandatele noastre aici la Bruxelles. Dar toată lumea e deschisă Vreau să o felicit pe Chiati. De multe ori uh, uh, a declarat că de mult apreciază efortul de asistență umanitară, dar uneori e adevărat că anumite persoane își depășesc, probabil cu bune intenții, mandatul. Dar încercând să facă bine, fac și uh, rău altora. Pentru a încheia, doream să vă împărtășesc ceva înainte de Crăciun. În Liban, un băiețel pe nume Ali mi-a oferit un desen și vi-l arăt și dumneavoastră. Este desenul unui băiețel care mi-a și explicat ce vrea să deseneze. E o armă și uh, trupul mort al vărului său. Aș vrea să plecăm în vacanță gândindu-ne și la cei care se confruntă cu enorme dificultăți și poate că vom găsi fiecare acea generozitate în inimile noastre pentru a nu uita. Vă mulțumesc! Merci, Madame Georgieva, pour votre Mulțumesc, spune doamna președinte. Mulțumim pentru angajamentul dumneavoastră și puteți conta pe noi toți pentru a apăra ajutorul uh, umanitar european și ajutorarea celor nevoiași. Vă urăm sărbători fericite în numele tuturor și multă odihnă! Mulțumesc. On a 10 minutes de Nous allons maintenant aborder notre... Stimați colegi, trecem la punctul 14 de pe ordinea noastră de zi. O strategie pentru coerență politic, politică în serviciul dezvoltării. Așa cum știți, Avem un raportor permanent ce deci privește coerența în domeniul dezvoltării. Stimați colegi, vă rog fie să părăsiți sala, fie să luați loc, însă e foarte important să ne continuăm munca, încă avem patru puncte pe ordinea de zi. Domnul Charles Görens este raportorul nostru pentru o strategie pentru coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Până la finalul legislaturii este raportor pe această problemă și am să-i dau cuvântul de îndată pentru a ne prezenta foaia de parcurs pentru această misiune importantă pe care a asumat-o. Asumat domnule Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru mine este o repetiție, pentru că am avut ocazia de a discuta ceva mai devreme această dimineață în reuniunea coordonatorilor foaia de parcurs. Am fost uh, numit raportor pentru coerența politicilor în favoarea dezvoltării și efortul meu ar trebui să conste în a fi activ, reactiv și proactiv. Reactiv la cele ce se petrec, în special la nivel instituțional, și pot deja să vă spun că trebuie să fiu uh, reactiv la raportul Comisiei în ce privește coerența politicilor. E vorba de o muncă de sinteză care va depăși uh, finele legislaturii actuale, întrucât Comisia trebuie să-și prezinte acest raport după luna mai 2014. Or, nu am contribuit cu două puncte pentru a nu mi prezenta acest raport, așa încât um, să încerc să îmi prezint raportul înainte de finele legislaturii, pentru că până atunci vom primi diverse uh, informații de la diversele instituții europene. Să revenim acum la coerența politicilor. Potrivit calendarului sau foi de parcurs, este mm, prevăzut ca în fiecare timp, trimestru, în cadrul comisiei noastre, să fac o prezentare a stării de fapt, abordând o temă specifică hotărâtă de comun acord, de comun acord care va fi subliniată. Acest lucru presupune de asemenea o cooperare foarte strânsă cu celelalte uh, comisii parlamentare, ceea ce nu e puțin lucru. Știm în ce măsură diversele comisii sunt reticente să se întâlnească și să coopereze cu noi în acest punct precis. E și motivul pentru care aș propune următorul lucru. Să consfințim și o procedură contradictorie. Dacă atacăm uh, eforturile unei comisii din Parlament, trebuie să și putem reacționa. E, acest lucru e înscris în natura însă și a acestui demers. Trebuie să ne luăm astfel de precauție. Voi lua legătura cu comisiile care sunt cel mai îndeaproape vizate, sublinind că e nevoie să facem schimb de opinii între noi în ce privește coerența politicilor. Pentru că ne confruntăm atât cu un proces cât și un rezultat, cu un rezultat atunci când vorbim de coerența politicilor. Procesul implică toate um, sectoarele Parlamentului vizate. Azi dimineață am deschis dezbaterea cu câteva întrebări fundamentale. Începând prin următoarea. Care sunt slăbiciunile Uniunii Europene în materie de coerența politicilor? Cum putem deveni mai coerenți? În special în celelalte foruri internaționale, ONU, Banca Mondială și așa mai departe. Un rol important trebuie să revină relațiilor noastre cu OCDE. În multe domenii OCD, este pionier și acesta este cazul și coerența politicilor. OCD-ul a lansat primele standarde de evaluare al eficacității ajutorului pentru dezvoltare. E adevărat că de data aceasta vorbim despre coerență, iar dezbaterea fiind deja lansată la OCD, cred că e important să urmărim ce se întâmplă acolo și să împărtășim cu partenerii noștri europeni și non-europeni criterii de lectură comună a situației în ce privește coordonarea politicilor. Trec peste detalii acum, le veți primi în scris. Pe scurt, v-aș propune așadar aceste reuniuni regulate, eventuale reuniuni comune și cu alte comisii parlamentare. În caz de nevoie, să efectuăm și vizite de investigare pe lângă actori internaționali. Am vorbit deja despre relația cu OCDE. Sigur că raportul va trebui să fie finalizat până la finalul legislaturii și contactele cu parlamentele naționale nu trebuie ignorate. Trebuie să găsim un modus vivendi cu un alt raportor desemnat pentru coordonarea politicilor. Cred că e vorba aici de uh, un paralelism. Și cred că trebuie să profităm de relația cu parlamentele naționale, să profităm ori de câte ori există delegații care vin aici și să încheiem uh, monologul nostru și să avem o dezbatere cât mai deschisă pe câteva teme punctuale. În fine, v-aș invita să colaborăm împreună pentru ca acest efort de lungă durată să fie încurunat de succes. Ți să mă amintesc că nu pornim de la zero. Doamna Stimer Abstram a făcut o muncă excelentă, cea care m-a precedat. Raportul dumneavoastră a fost adoptat de Parlamentul European, însă tematica fiind una recurentă, dezbaterea, cred eu, trebuie să fie permanentă și ne revine sarcina de a analiza în mod lucid și critic, dar și constructiv, ce se întâmplă și în celelalte politici, așa încât aceasta să nu compromisă eforturile constructive din politica de cooperare pentru dezvoltare. În cele din urmă, aș spune că acest lucru nu e reacția la reticența statelor membre pentru a finanța politica de dezvoltare. Chiar și în perioada de e, criză trebuie să reacționăm la fel ca și atunci când bugetele sunt la un nivel e, pozitiv. Trebuie să monitorizăm coerența politicilor. Acest principiu trebuie să fie permanent și integrat în demersul nostru, încercând să lărgim cadrele pe cât se poate și dincolo de uh, comisia noastră. Întreaga noastră comisie are interesul ca acest efort să fie încurunat de succes și comisia noastră să fie recunoscută prin intermediul acestui uh, document. Mulțumesc, spune președinta. Îmi dau cuvântul comisiei reprezentată de domnul Norbert Props. Yeah, thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să încep prin a-l felicita pe domnul Görens cu privire la nominalizarea sa ca raportor permanent pentru coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Sunt convins că noi, Comisia și raportorul vom putea colabora îndeaproape, așa cum uh, s-a întâmplat uh, și în trecut cu predecesoarea domnului Gheorens. Numirea unui uh, raportor permanent reflectă importanța pe care Parlamentul o acordă coerenței politicilor pentru dezvoltare. Așa după cum știți, și Comisia Europeană acordă o mare importanță acestei probleme. Pot să vă spun că echipa responsabilă de la DEFCO, echipa responsabilă cu coerența politicilor, și-a mărit efectivul. Avem o persoană în plus care lucrează la această problematică. Și am început deja pregătirile pentru raportul privind coerența politicilor de dezvoltare pentru 2013. Raportul ar trebui să fie publicat în al patrulea trimestru al lui 2013 și va fi un uh, document de lucru al serviciilor Comisiei. Raportul acesta va fi însoțit de o comunicare privind uh, rolul întreprinderilor uh, în promovarea unei creșteri durabile și inclusive în țările în curs de dezvoltare. Deci vom putea să analizăm mai în detaliu acest domeniu și ambele documente, atât documentul de lucru al Comisiei, cât și comunicarea, vor fi prezentate ca un pachet. Dați-mi voie să vă mai spun încă o dată că noi Așteptăm uh, cu nerăbdare să colaborăm cu domnul Gherens în următoarele luni și uh, echipa noastră, Maria, Stanca, Stilviasova, um, care din păcate nu poate fi prezentă, și eu însumi suntem uh, la dispoziția domnului Gherens și sperăm să putem colabora îndeaproape. Mulțumesc! Președinte, mulțumim Comisiei. Domnule Gerens, doresc, doriți să luați cuvântul? domnul Casmarec. Da, doamna președinte, eu cred că e foarte important uh, această problematică pentru comisia noastră. Însă pentru domnul Görens Cred că cel mai uh, greu lucru va fi să convingă și alte comisii parlamentare de importanța acestei problematici și să ne ofere susținere. Domnul Gerens spune pe bună dreptate că are nevoie de un mandat mai extins. Însă, după părerea mea, sarcina principală care îi revine nu ține atât de pregătirea în sânul comisiei noastre, deoarece noi suntem pregătiți. Sarcina ar fi să-i abordeze pe colegii din celelalte comisii și să-i convingă cu privire la interpretarea corectă a tratatului de la Lisabona, și anume că e nevoie de o mai mare coerență a politicilor europene. Acest lucru nu doar în interesul politicilor noastre de dezvoltare, ci în beneficiul întregii Uniuni Europene credibilitatea și imaginea noastră externă n-ar avea decât de câștigat. Deci, cred că noi toți ar trebui să-l sprijinim pe domnul Goerens în misiunea sa. Mulțumesc! Domnule Goerens, dacă doriți să trageți concluzii, vă rog. Da, cred că domnul Casmarec a identificat un lucru extrem de important. Știm uh, bine în ce măsură suntem uh, limitați în posibilitatea de a coopera cu alte comisii. E trist acest lucru. Poate că ar trebui să găsim o metodologie mai bună. Spuneam mai devreme că, din punctul meu de vedere, această procedură nu poate uh, avea succes decât dacă permite confruntarea, adică adresez cuiva acuzații, el uh, le respinge cu argumente. Cam asta ar trebui să fie schimbul Însă, pe lângă acest schimb de vedere contradictoriu, cred că ar trebui să putem uh, analiza și câteva piste comune. Am putea face acest lucru chiar și informal, fiecare la el acasă și împreună cu colegii din celelalte grupuri am putea să-i uh, contactăm pe oamenii responsabili din celelalte comisii care sunt cei mai vizibili. Mă gândesc la Comisia INTA, la Comisia AGRI, de ce nu, am putea să le spunem uh, următorul lucru. Noi nu vrem să vă arătăm cu degetul, ci vrem să identificăm împreună disfuncționalități care, pe termen lung, sunt contraproductive. Haideți să privim în perspective rezultatele. Să încercăm să avem uh, o perspectivă cât de cât pozitivă și mă gândesc la politica agricolă comună. E bine, am auzit că unii colegi au spus în privința restituirilor la export că s-au făcut progrese. Dar, din păcate, nu toată lumea are aceeași părere în cadrul aceleiași comisii. Deci cred că ar trebui să vorbim unii cu alții și să demistificăm puțin acest exercițiu al analizei coerenței politice. Avem uh, de lucru, dar am încredere că vom reuși să facem acest lucru. Mulțumesc Comisiei Europene pentru disponibilitatea de a coopera cu comisia noastră și în special cu raportorul, cu mine, adică voi conta pe disponibilitatea dumneavoastră și în cele 18 luni care mai rămân din acest mandat uh, vom avea ce face. Bun, dacă am înțeles eu bine, anul viitor urmează să elaborați un raport Dumneavoastră a spus 2013, eu cred că mai degrabă 2014 va fi. Deci în 2013 ziceți că veți publica raportul și comunicarea. Acest lucru ar uh, veni în completarea foii de parcurs de care vorbeam eu mai devreme, deci raportul meu s-ar putea baza pe raportul dumneavoastră din 2013 în acest caz. Dacă am înțeles eu bine. Deci eu spuneam că aștept raportul comisiei uh, și că el va interveni după finele legislaturii noastre. Însă dumneavoastră acum îmi ziceți că el va fi publicat în 2013 și va fi însoțit de o comunicare. Dacă așa este, raportul meu uh, și faima de parcurs se va putea fundamenta legitim pe cele două documente ale comisiei nu așa? Deci aș putea să fac acest lucru în al doilea semestru din 2013 și am putea eventual să discutăm acest raport în plen la începutul lui 2014. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Abordăm uh, următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul Taylor. Doamna președinte, mă scuzați, eu nu am... Nu știam că se schimbă ordinea punctelor de pe ordinea de zi și așteptam uh, cu nerăbdare să ascult răspunsurile domnului Görens cu privire la întrebările mele pe care le-am adresat pe e-mail acum ceva timp. Din câte îmi dau seama, una dintre principalele provocări identificate este o lipsă de coerență între diversele instituții ale Uniunii Europene și diversele comisii. Aștept uh, să văd uh, cum aș putea să contribui și eu la rezolvarea acestei probleme. Eventual, uh, să facem o evaluare a impactului cu privire la coerența politicilor și a deciziilor pe care le luăm în comisie și în alte locuri. Îmi cer scuze că n-am venit mai devreme, dar la Comisia Tran se vota și trebuia să fiu acolo. Eu sunt raportor din umbră al verzilor pentru coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Da, mulțumesc, dar cred că am închis acest punct. Vreți să răspundeți, domnule Görens? Uh, întrebarea este pertinentă și, da, există o lipsă de coerență, de coordonare între instituțiile europene. Pot să vă dau exemple concrete. Acordurile de parteneriat economic, în care Direcția Comercială a Comisiei Europene, Direcția pentru Comerț, uh, are o pondere foarte importantă, un cuvânt greu de spus, însă Direcția pentru Dezvoltare, un cuvânt uh, prea mic. Și mai sunt și alte exemple. Trebuie să remediem aceste deficiențe. Acum, sigur că nu mai rosesc timpul uh, făcând analize de acest gen. Cred că vom putea găsi și alte locuri în care insuficiențele, deficiențele sunt uh, extrem de grave și pe care să încercăm să le remediem. Președinta. Bun, acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. După cum știți, comisia noastră a trimis o delegație la cea de-a 39-a conferință a Comisiei pentru Securitatea Alimentară la Roma în octombrie. Colegul nostru, Ricardo Cortes Lastra, a avut onoarea de a prezida această delegație, la care au participat uh, și colegul Bill Newton dunn și Keith Taylor. Acum îi dau cuvântul domnului Cortes Lastra ca să ne prezinte concluziile principale referitoare la această Comisie pentru securitate Alimentară. Pues muchas gracias, Presidenta. No quería <laughs> empezar por otro lado que no fuera, sino agradecer al secretariado el excelente trabajo y el soporte y apoyo que nos... Aș dori să mulțumesc pentru activitatea desfășurată în uh, activitatea desfășurată cu această ocazie. Cred că este interesant de spus că acest, uh, acest, uh, acest comitet a fost creat ca un organism interparlamentar și este un forum destinat revizuirii politicilor de ajutor alimentar. El reprezintă principala platformă internațională și interparlamentară, astfel încât toți actorii să poată lucra în mod coordonat ca să garanteze alimentația pentru toți. Aceasta 39-a reuniune a avut a ocazionat uh, negocieri uh, intense, dezbateri intense Comisia uh, Europeană a participat în calitate de observator în plenară, dezbătând subiectul um, garanției um, securității alimentare în țările în curs de dezvoltare. În vederea uh, punerii uh, pe picioare a unei înființării, creării unei reziliențe. Delegația a asistat și la masa rotundă ministerială vis-a-vis -vis de volabilitatea prețurilor alimentelor pre, uh, prezentat de ministrul uh, francez pentru alimentație pentru și agricultură. Volatilitatea prețurilor vis-a-vis -vis de uh, piețele um, alimentare. pentru a se vedea de asemenea și efectele acestei volatilități a prețurilor asupra produsele alimentare în țările cele mai vulnerabile. Există um, instrumente cum, sunt, cum este um, Agricultural Market Information System sau Comitetul pentru Securitate Alimentară. Toate reuniunile la care a participat delegația noastră Printre acestea, patru au fost cele mai, foarte importante. O întâlnire, în primul rând, cu doamna Cosini, directoarea in, uh, executivă a Programului Mondial pentru Alimentație, apoi o întâlnire cu reprezentantul special al Secretariatului General ONU pentru Alimentație, domnul David Navarro, o întâlnire cu directorul general al FAO, domnul Da Silva, și reuniunea reuniuni cu diferite ONG-uri care se aflau acolo și care lucrează în acest sector. Principalele concluzii ale evenimentului sunt următoarele. Voi încerca să fiu scurt. În primul rând, există un acord general care spune că reziliența trebuie să fie obiectivul nostru în ceea ce privește tranziția de phasing out ceea ce face însă și mai uh, neclar uh, transferul de uh, competențe. Programul Mondial pentru Alimentație dorește să pună accent pe programarea bazată pe rezultate pentru a arăta valoarea adăugată vis-a-vis -vis de căile tradiționale. Dacă vis-a-vis -vis de țările emergente, ca și China, care va deveni unul dintre principale uh, contribuitori, trebuie să, um, provocarea imediată este cum să răspundem la aceste uh, probleme umanitare în contextul unor situații politice, cum este um, primăvara arabă. În al treilea rând, Comisia reprezentat, comitetul reprezentant de domnul Navara a prezentat ca prioritate lucrările și cooperarea cu Parlamentul European sau Parlamentele Naționale. Acest obiectiv se referă la stabilirea unui front parlamentar larg în vederea eradicării foametei și sărăciei, în al treilea rând, cele trei agenții au căzut de acord în a spune că rezolvarea problemei redistribuirii alimentelor este un element cheie al viitoarei strategii a donatorilor pe teme de uh, securitate alimentară, ceea ce implică o schimbare de paradigmă în contextul justiției alimentare, care este opus conceptului de ajutor alimentar. Reprezentantul um, agențiilor au spus că obiectivul politic trebuie să fie o lume fără foamete. Agenda 2015 va pune accentul pe obiectivele dezvoltării durabile, iar viitoarea uh, președinție a Consiliului Uniunii de Irlanda ne va da o ocazie extrem de importantă pentru a lansa dezbaterea. Domnul Navarro a vorbit și despre posibilitatea guvernului spaniol de a organiza o conferință pe tema dezvoltării durabile 2013, care conferință ar reprezenta o axă importantă a siguranței alimentare. Ar trebui invitată cel puțin domnul doamna Cocini și domnul Navarro la uh, Comisia DEVE pentru ca Parlamentul să le vorbească despre proiectele sale. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Taylor, aveți cuvântul. Oh, thank you, Chair. Um... Mulțumesc. În legătură cu, împreună cu colegii mei, am uh, fost uh, am avut norocul să particip la această conferință de la Roma, a fost pentru prima oară când am participat, eu, pentru că sunt nou venit în această comisie. Însă ceea ce m-a frapat inițial împreună cu ceea ce a spus colegul nostru, a fost statistica, numărul de persoane malnutrite cronic. Această cifră a scăzut la 18 uh, uh, aproximativ milioane de oameni, cam de la un miliard. Însă uh, totalul pentru Africa și Orientul apropiat a crescut cu 73 de milioane. Deci aceasta o reprezintă o mare provocare pentru noi, dacă ținem cont de aceste cifre surprinzătoare. Conferința a vorbit despre de modul în care pot fi ajutate economiile rurale. S-a explicat că investițiile în agricultură pe scară mică este de trei ori mai eficientă Uh, decât, uh, mai eficiente decât alte investiții în ceea ce privește reducerea sărăciei, pentru că pur și simplu merge la fața locului unde locuiesc cei mai săraci și cei mai vulnerabili. Conferința de asemenea a discutat rolul ajutorului umanitar în rezolvarea crizelor, uh, crizei sau crizelor de foamete, Apoi s-a vorbit despre ajutorul pentru dezvoltare care să contribuie la consolidarea rezilienței. în ceea ce privește infrastructura și guvernanța din țările în curs de dezvoltare. Apoi, creșterea PIB-ului nu este, nu joacă un rol foarte important în reducerea uh, foametei și de aceea nu este logic să ne bazăm pe el. Așa cum am văzut, se vede din unele țări africane care înregistrează un uh, PIB uh, în creștere totuși, dar așa cum am spus, am asistat și la creșterea numărului de persoane uh, care suferă de foame în Africa. De asemenea, s-a menționat importanța încurajării unei creșteri uh, economice a rolului femeilor în agricultură pe scară mică, deoarece femeile ca producătoare de foame, de, de um, produse agricole, uh, joacă un rol mai important decât bărbații. Apoi, o concentrare crescută trebuie să fie um, trebuie să, um, să fie acordată creșterii populației, care se prevede că va ajunge la 9 miliarde. Pentru că nu trebuie să ne concentrăm numai pe cantitatea de alimente uh, produse, ci și pe valoarea lor nutrițională. Încă un lucru extrem de important – Însă, am păstrat pentru sfârșit lucrul cel mai simplu. A, am asistat și la o prezentare făcută de Ban Ki-moon. Nu a venit în persoană, însă am ascultat, des, am auzit despre provocarea de 0% foamete însoțită de cerințele necesare reducerii foametei care funcționează în conformitate cu sloganul că singurul număr acceptabil de oameni înfometați este zero. Și mă bucur foarte mult să spun că David Navarro, care, a fost, um, care este uh, trimisul special al lui Ban Ki-moon, va veni să prezinte această provocare zero pentru foamete la uh, o audiere din ianuarie și intenționez să scriu o declarație scrisă care să, fac, să, să prezinte acceptarea acestei provocări de 0%. Cred că această conferință a fost foarte bună și mă bucur foarte mult că am putut participa la ea. Mulțumesc, domnul Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să le mulțumesc celor care au fost prezenți la conferința de la Roma. Am patru întrebări. Am uh, spus uh, întotdeauna că eu sunt sceptic la adresa marilor conferințe în care se face gargar și se vorbește despre obiective și se vorbește despre cifre umflate, dar uh, care practic nu produc rezultate se reiau aceleași uh, povești pe care le-am auzit și acum 10-15 ani. Întrebările mele sunt, care este poziția țărilor în curs de dezvoltare în ce privește acapararea de terenuri? Este un lucru îngrijorător peste tot în lume. A doua întrebare. Țările în curs de dezvoltare și-au exprimat ele nevoile structurale? Mă gândesc la politica agricolă comună a acestor țări se poate face ceva pentru a le ajuta să producă alimentele de care au nevoie, să treacă de la agricultura de uh, simplă dependență. În al treilea rând, tot la țările în curs de dezvoltare, ce s-a spus în legătură cu volatilitatea prețurilor, care este poziția lor. Știm că nu dorim să existe volatilitatea prețurilor, dar este acesta un motiv uh, ca să nu vorbim despre prețuri? Nu cred. Prețurile ar trebui să fie mari, mici, medii, nu știu. De fiecare dată când apare această întrebare, nu se obține niciun răspuns. Dar noi cred că ar trebui să putem uh, stabili un nivel de remunerație adecvat pentru a stimula agricultura dintr-o anumită țară. Ar trebui să fie acest nivel același peste tot? Iată o întrebare esențială care necesită o metodologie și stimularea politicilor agricole. Și, în fine, a patra întrebare pe care aș adresa-o comisiei este la această conferință unde Comisia Europeană a fost, pre- a fost uh, prezentă, ați găsit uh, deschidere pentru a îmbogăți parteneriatele cu țările în curs de dezvoltare, mai ales în ce privește politica agricolă a acestor țări? Maintenant la parole euh, à la Commission. Dau acum cuvântul Comisiei, care este reprezentată de domnul Matt Kellis. Uh, eh, th thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Ca și, cum, ca și în cazul lui Charles, a fost, aceasta a fost prima oară când am fost prezent la o asemenea conferință, așa că a fost pentru mine o deschidere de ochi și o prima experiență. Sunt de acord cu multe din comentariile făcute aici de cei doi uh, deputați. Pentru comisie, acest uh, organism este cel mai important în ceea ce privește securitatea alimentară și uh, care um, vorbește, este cel mai în măsură să vorbească la nivel de ONU atunci când este vorba de siguranță alimentară. Aici participarea este amplă, uh, organizații de societate civilă, ONG-uri și multe alte organizații care vorbesc pe această temă. Deci această participare foarte amplă îi uh, conferă un rol foarte important în, form, în uh, formarea acestor politici. Din punctul nostru de vedere, a fost un aspect, um, a fost un, uh, o susținere importantă din toate punctele de vedere, astfel încât um, rezultatele să fie mai bune. Aș dori să subliniez câteva evenimente importante, de exemplu, mesele rotunde pe siguranță alimentară și producție alimentară, care până la urmă nu a fost controversată, dar din, din discuțiile au fost foarte interesante, cel puțin cele legate de schimbările climatice. Aceste mese rotunde au fost uh, poate um, puțin uh, derutante, pentru că de obicei aici vorbești despre un schimb de experiență în ceea ce m-a privit, a fost, nu au fost atât schimburi de puncte de vedere, ci mai mult um, prelegeri. Poate acesta a fost un dezavantaj al acestei conferințe cu multe poziții standard care au fost pur și simplu prezentate. Dar a fost util uh, pentru că din partea Comisiei am putut uh, promova um, o conlucrare a celor trei uh, organizații uh, foarte importante reprezentate acolo, unde s-a și semnat o declarație de intenție cu aceste trei organizații pentru a putea colabora în uh, domenii de activitate în care fiecare are puncte forte. În timpul săptămânii am participat la asemenea discuții și încă un aspect specific în ceea ce privește, legat de tratatul de la Lisabona. În asemenea cadru, este foarte important să vorbim cu o singură voce, ca Uniunea Europeană, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna ne aflăm în procesul de a revizui declarația generală de competență care trebuie înaintată FAO pentru a o armoniza cu tratatul de la Lisabona. Există și aranjamente care datează din 91-95 și care trebuie să fie neapărat actualizate pentru a ne defini modul în care facem declarații, întocmim declarații uh, Uh, și toate aceste lucruri trebuie agreate între Consiliu și Comisie și acest lucru, lucrăm pe această, pe această temă în, la Comisie acum. Deci lucrăm la actualizarea declarației de competență și alte aranjamente care vor fi discutate la Consiliu în cursul primăverii. Și aș mai menționa în final, nu neapărat ca răspuns la întrebările puse, ci ca o reacție mai generală. Am uh, întocmit deja o comunicare pe tema rezilienței și suntem de acord cu punctul de vedere exprimat. Reziliența reprezintă uh, calea de mers în uh, viitor Această comunicare va fi tradusă într-un plan de implementare, de punere în aplicare. De asemenea, uh, întocmim o comunicare pe nutriție, deoarece considerăm că multe alimente pot fi furnizate și ne ocupăm așadar la ora actuală de acest text, acest document. Sperăm să fie adoptat de, de comisie Comunicarea trebuie să fie adoptată până la sfârșitul lui februarie, începutul lui martie, așadar au loc, vor avea loc discuții sub președinția irlandeză. Ca răspuns la întrebarea domnului Gerens, nu știu dacă pot da un răspuns specific la o întrebare mai amplă, ce considerăm va fi interesant pentru comisie ca agenda să avanseze. Cred că facem deja niște lucruri. Este important, într-adevăr, să lucrăm în domeniul rezilienței și nutriției. Am adoptat o politică de securitate alimentară în 2010 și Consiliul ne-a rugat, ne-a cerut să redactăm un plan de punere în aplicare. Încă n-am făcut-o, dar intenționăm să o facem în primele șase luni ale președinției irlandeze. Deci un plan de punere în aplicare care să se ocupe de siguranța alimentară în general, dar care să se ocupe și de comunicarea pe reziliență, care a fost tocmai a fost adoptată și comunicarea pe nutriție care va fi adoptată în primăvară. Cele două comunicări, așadar, împreună cu planul de punere în aplicare referitor la cele trei domenii de politică, ne vor da de, um, ne vor da de gândit și vor incorpora multe din discuțiile în curs. Apoi, um, Uh, ca răspuns la întrebarea pe volatilitatea prețurilor, care nu mi-a fost uh, pusă mie direct. Deci aș dori totuși să răspund. Am avut multe discuții pe plan internațional, prin FAO și uh, părerea noastră este că această chestiune uh, este serioasă, dar nu la fel de serioasă ca în 2008-2009 care, și care a generat facilitatea alimentară, noi considerăm că nu trebuie să primească aceeași abordare, dar sunt, și sunt de acord că un oarecare grad de volatilitate de multe ori nu este nociv. În ceea ce privește punctul de vedere al um, sectorului de afaceri și în legătură cu politica în domeniul alimentar, cred că trebuie într-adevăr să ne concentrăm pe um, fermierii mici și situația în care ei pot deveni oameni de afaceri uh, la scară mică. Am uh, participat uh, săptămâna trecută lansarea uh, rețelei SON și, într-adevăr, a, care a suscitat un mare interes în sectorul de afaceri, referindu-se nu numai la nutriție, ci și la securitatea alimentară în general. Sper că am putut să răspund măcar parțial întrebării, întrebărilor domnului Gerns, dar pot reveni dacă este nevoie. Mulțumesc foarte mult. Are, domnul, are cuvântul domnul Tândan. Pe scurt, doamnă președinte, am fost cel de-al treilea deputat în delegație. Am revenit. Îmi pare rău că am ratat uh, raportul domnului Ricardo privitor la conferința de la Roma. Dar doream să spun un singur lucru. Am avut o întâlnire excelentă cu noua șefa uh, de origine americană a programului pentru ajutorare alimentară. Aș recomanda coordonatorilor să o invite pe această doamnă cândva anul viitor pentru a ne explica felul în care lucrează. Mulțumesc. Domnule Taylor, aveți cuvântul. Nu am înțeles uh, prea bine. Ca să răspundem lui Gheorghe, să mă parțial asupra volatilității prețurilor. Mă voi referi din nou la uh, Programul Mondial pentru Ajutorare Alimentară. Ne-a explicat că mici producători furnizează 50% din alimentele de pe piața mondială și că în același timp reprezintă mm, potențialul uh, pentru dezvoltare la nivelul uh, comunităților. Uh, și că tocmai aceștia pot fi rezilienți la presiunile pieței. Și uh, aceste lucruri au fost încurajate. Se recunosc aceste lucruri și, prin urmare, uh, se încearcă dezvoltarea unor rețele locale um, care tocmai să se dovedească reziliente. Aspectele locale, regionale, sunt importante și înseamnă că înseamnă cumpărarea de alimente pentru redistribuire la nivel local. fără a mai implica uh, export, import și așa mai departe. În acest fel, cred că se poate face o contribuție importantă la aducerea mai aproape a distribuției uh, și um, pentru a-i ameliora eficacitatea. Um, al, produsele alimentare ar trebui să rămână acolo unde le-au fost produse. Mulțumesc. Domnul Cartes, în concluzie, vă rog să luați cuvântul. Eh, a todos. Mulțumesc tuturor pentru intervenții. Doresc să închei cu uh, mai multe afirmații. Unele au fost deja formulate. Nu știu dacă lucrurile au fost destul de clare în raport, dar rolul cooperativelor și al micilor uh, fermieri au fost fundamentale pentru dezvoltarea Comitetului pentru Securitatea Alimentară la nivel mondial. Uh, discuta despre acest lucru în mod uh, specific, ne-a explicat și comisia. S-a făcut referire inclusiv la nutriție, pentru că nu e vorba doar de cantitate, ci și de calitatea alimentelor. Apoi, aceste resurse alimentare trebuie repartizate în mod echitabil. Mulți experți pre- prezenți la această conferință au încercat să găsească o formulă pentru a soluționa problema. Încă o dată, um, nu mai devine o problemă de cantitate, ci o problemă de logistică, de distribuție și repartizare echitabilă a resurselor alimentare. Ca să răspund domnului Görans. Problema acapărării terenurilor. Am uh, întrebat ce se întâmplă și mi s-a spus că la FAO se elaborează hărți pe continente care monitorizează în mod uh, punctual această acaparare a terenurilor și ni s-a spus că nu e o problemă prioritară, întrucât pe anumite continente, acest fenomen de acaparare a terenurilor este mai important decât pe alte continente și atunci sigur că și monitorizarea este mai susținută. E vorba de uh, cumpărarea de teren de state sau uh, țări, de multe cazuri e vorba de întreprinderi și de persoane uh, uh, fizice care, fa- care cumpără aceste terenuri întinse instrumentele referitoare la prețuri funcționează și rezultatele încep să apară. Dar e adevărat că la reuniunea miniștrilor s-a încercat uh, ameliorarea acestor instrumente pentru a controla volatilitatea prețurilor. În concluzie, doresc să mulțumesc tuturor membrilor delegației care au fost uh, prezenți la această întâlnire. Din punctul meu de vedere, a fost o reuniune atât interesantă cât și foarte importantă și, domnul președinte, cred că ar fi bine să avem posibilitatea nu doar de a invita aici pe la FAO, ci, cum spune și domnul Newton de a o invita pe responsabila executivă a Programului Alimentar Mondial și pe domnul Navarro, care ar putea să ne vorbească despre siguranța alimentară. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Nu-mi rămâne decât să vă anunț următoarea noastră reuniune, care va avea loc la Bruxelles anul viitor, pe 21 ianuarie 2013 la, 15, la ora 15 la ora 18.30, iar pe 22 ianuarie de la 9 la 12.30 și de la 15 la 18.30. Vă doresc tuturor sărbători fericite și să ne vedem cu bine în anul viitor.